Nu sunt observații? Atunci uh, acest mandat este uh, validat și trecem la vot și începem uh, cu raportul domnului Zwifka care vizează procedura simplificată în ceea ce privește competența judiciară și recunoașterea executării deciziilor în materie civilă și penală. În mod nominal declar deschis votul. Le vote est clos. Votul s-a închis. se adoptă. Raportul Muller acum în ceea ce privește comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi. Și aici vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul roth beran în ceea ce privește instituirea cu ocazia aderării Croației, unor măsuri speciale și temporare privind recrutarea de funcționari. Uh, solicitare de intervenție, văd. Domnule Landsberg? Da, eu, eu sunt pentru, dar încă nu am cartela de uh, vot. Luăm notă, spune doamna președinte, trecem la vot în apel nominal, votul s-a deschis. Le vot e clos. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la raportul doamnei Rosbach, aderarea Uniunii Europene la protocolul privind protecția Mării Mediterane. Îl supunem la uh, vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Raportul Christensen. Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzută în acordul de parteneriat uh, în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană pe de o parte și Guvernul Danemarcei și Guvernul uh, Groenlandei pe de altă parte. Votul s-a deschis prin apel nominal. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la raportul domnului Casini, dreptul de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un alt stat uh, membru. Vot uh, cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul uh, Colin Langan, în punerea în aplicare a directivei privind uh, creditele de uh, consum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Iazlovieca, pactul referitor la investițiile sociale. Îl supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Raportul BOVE. Acțiune de promovare și de informare pentru produsele agricole. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Raportul GALO. Punerea în aplicare a directivei privind dreptul de suită. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Raportul domnului Guerrero Salom, modificarea articolului 70 din regulamentul de procedură al Parlamentului European referitor la negocierile interinstituționale în cadrul procedurilor legislative. Raportorul solicită să intervină. Îi dăm cuvântul. Presidenta, muy brevemente, aprovecho la oportunidad. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succint, profit de această ocazie pentru a mulțumi tuturor raportorilor din umbră și coordonatorilor din Comisia uh, AFCO, care uh, în mod răbdător au uh, lucrat cu mine prin acest proces dificil de reformă. Aș dori, doamnă președinte, să subliniez faptul că uh, Uh, schimbarea acestei reguli va intra în vigoare sau ar trebui să intre în vigoare pe data de 10 decembrie în conformitate cu procedura uh, obișnuită. Așadar, uh, la, înainte de viitoarea noastră uh, plenară. Practic, procedurile legislative vor fi afectate încă de uh, atunci. Atunci când uh, comisiile relevante nu au adoptat un mandat de negociere privind compoziția uh, echipelor de negociere. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Trecem mai uh, departe la raportul. Ba nu, spune doamna președinte. Uh, am trecut cam repede peste textul doamna uh, președinte, dar uh, discutăm întâi uh, amendamentele 146. Aici avem nevoie de majoritate calificată. Cine este pentru aceste amendamente 146? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 3, pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 13, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2 uh, devine caduc. Trecem la uh, pachetul 11-14. Uh, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Pachetul 5 și 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se adoptă. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 12. 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. 18. Cine este pentru? Împotrivă abține, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 9, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 devine caduc, 10 pentru, împotrivă, aici ezit, prin urmare solicit un vot cu apel nominal pentru 10, deci votul s-a deschis. E nevoie de o majoritate calificată. Votul s-a închis. Respins, pentru că era nevoie de uh, 370 de voturi pentru a fi adoptat. Trecem la 16, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Votul pentru propunere în ansamblu său, aici e nevoie de o majoritate simplă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la raportul următor. Raportul domnului Ilce, modificarea articolului 181 și 182. Este un vot cu majoritate calificată și acesta, vă atrag atenția, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Iar propunerea de decizie cu majoritate simplă, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la raportul domnului Van de Camp, omologarea și supravegherea pieței pentru vehicule cu două sau trei roți și pentru quadricicluri. 148. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Blocul, domnul, cine este pentru? Ba, nu devine caduc, spune doamna președinte. Trecem mai departe la propunere modificată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Iar propunerea legislativă, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la raportul panțerii, omologarea vehiculelor agricole și forestiere. Votăm blocul 1, 320, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, blocul 2 devine caduc, trecem la uh, vot uh, pentru propunerea modificată, cine este pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Propunerea legislativă, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem acum la raportul domnului Terho, plățile efectuate cu cardul pe internet și de pe telefonul mobil. 41 pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte pentru. Împotrivă. Nu este clar. Prin urmare, solicit un vot cu apel nominal pentru această a doua parte. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la alineatul 43 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte a 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm din nou. Votul s-a deschis pentru cea de-a doua parte al neatului 43. Votul s-a închis. Se adoptă. Rezoluția în ansamblu său, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la uh, raportul domnului El Cadraui în ceea ce privește sistemul bancar paralel. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la raportul doamnei Costa, protecția copilor în lumea digitală. Începem cu alineatul 9, pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doamnă Costa, doriți să interveniți în calitate de raportor? Da. Un moment, doamnă președinte, aș dori să reamintesc colegilor că astăzi se aniversează, uh, astăzi este cea de-a 23-a aniversare a Convenției ONU uh, pentru uh, copii cum noua uh, era, este era digitală, trebuie să uh, protejăm copiii în această era. Aș dori să mulțumesc coordonatorilor și raportorilor din umbră pentru um, cooperarea lor uh, excelentă și cred că așa vom transmite un semnal important pentru că oamenii așteaptă acest vot. Bun. Acum cea de-a doua parte al neatului 19, doamnă președinte. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se adoptă. Alineatul 24, două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 34 pentru. Nu? Verificăm. 32. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Și aici solicit un vot uh, cu apel nominal, vot uh, electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Vă rog să ridicați mai bine mâinile pentru a vă vedea de aici. 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la considerentul A în trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a treia parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul K pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, Prima parte, repetă doamna președinte. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abține, se adoptă cea de-a doua parte pentru. Împotrivă. Abține, se adoptă. Considerentul L pe două părți. Prima parte, pentru. Împotrivă. abține se adoptă. Cea de-a doua parte pentru. Împotrivă. abține se adoptă. Considerentul N pentru împotrivă, abțineri se adoptă, Q pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, T pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Uh, rezoluția în ansamblu său, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Felicităm raportoarea. Trecem la raportul domnului Becker, inițiativa pentru antreprenoriatul social. Începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Trecem la alineatul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Iar rezoluția în ansamblu său pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem. Acum ne oprim, spune doamna președinte, pentru uh, ședința formală cu uh, președintele uh, Republicii Haiti. Un peu de contestation. Bien, devant, devant, devant une telle protestation, je... Văd proteste. Prin urmare, în fața acestor proteste, propun să uh, continuăm. Și trecem la raportul Thyssen. Haideți să trecem la treabă. Raportul Thyssen. Amendamentul 1. Vot cu apel nominal. Cine este pentru? Le vot va se ferme. Votul s-a închis. Respins. Aliatul 2, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Alineatul 2, amendamentul 3, două voturi separate, primul vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Cea de-a doua parte. Uh, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 4 pe 4 uh, părți. Prima, uh, pe două părți. Prima parte. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Cea de-a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 9 pe două părți. Prima parte, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Cea de-a doua parte, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 10. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Recomandarea anexă. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 12. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 13. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Considerentul AE, pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abține se adoptă. Cea de-a doua parte, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Considerentul CN, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Considerentul CP, vot cu apel nominal. Doriți să interveniți? A, după? Uh, bun, considerentul CP, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Uh, rezoluția în ansamblu să, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă felicitări raportoarei. Și un ultim uh, vot, haideți să fim uh, succinți. Do raportul domnului Noizer, vot pe ansamblu, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Doamna Strifler, da, Deplâng puțin faptul că ordinea de zi a fost uh, modificată pentru că astăzi, uh, în ședință solemnă, îl uh, primim pe președintele Haiti. Vă reamintesc că Europa este principalul donator în lume în ceea ce privește ajutoarele și că ar fi uh, o dovadă de curtoazie cel puțin să-l primim așa cum trebuie pe uh, președintele Haiti. Și deplâng din nou faptul că a schimbat uh, ordinea de zi. Doamna președinte, da, vă invit să rămâneți pentru a-l primi pe invitatul nostru.